liberalizarea vizelor. Mulțumesc. Efcaristopoli, grazie mille, adesso la parola. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Diaz de Mera, trei minute, vă rog. Señor președinte. Domnule președinte, domnule comisar, Așa cum știți unii dintre noi, eu am fost raportor privind regulamentul 539 pe 2001 pe 2001 în ceea ce privește politica de vize a Uniunii Europene. Am fost și raportor privind mecanismul de suspendare care derivă din regulamentul de referință și am luat cuvântul de multe ori privind includerea de pe lista neagră a regulamentului a unor țări, cum ar fi Columbia, Peru, Peru Taiwan uh, și așa mai departe. Toate aceste țări au o trăsătură în comun. Sunt state suverane. Prima uh, frază, articol 1.1 al uh, regulamentului 539, spune că resortisanții din țări terțe și așa mai departe. În debat, dezbaterea de astăzi nu vorbim despre nicio țară. Pentru noi, Kosovo este o provincie a Serbiei, ca voievodină ca și, uh, ca și Voievodina, face parte din integritatea sa teritorială. Nu putem să folosim instrumente politice pentru a dezmembra un stat suveran, un stat suveran Serbia. Iar poziția noastră a PP-ului spaniol este prea bine cunoscută. În Uniunea Europeană sunt 28 de state membre și regulamentul este valabil pentru 28 de state membre, nu pentru 23 de state membre. Cum ar putea să se aplice parțial acest regulament? am avea atunci un uh, instrument care nu e legal. Iar inițiativa legislativă despre care se vorbește aici nu se poate aplica nici în, Sp- în Spania, nici în Slovacia, nici în Cipru, România sau Grecia. Și uh, Tribunalul Uniunii Europene, Curtea Europeană de Justiție, dacă uh, ar primi recurs împotriva unei astfel de decizii din aceste, de partea acestor cinci state, fiindcă niciunul dintre aceste cinci state nu va permite uh, liberalizarea uh, vizelor pentru cetățenii unei provincii sârbești. Uniunea Europeană nu oferă liberalizarea vizelor pentru provincii, doar statelor suverane. Și uh, ce vă spun eu acum uh, este uh, indiscutabil uh, din punct de vedere juridic. Nu se, și mai ales în lumina acestui regulament. Atât voiam să vă spun. Vă mulțumesc. Muchísimas gracias, eh, onorevole Diaz de Mera și sunt două blu Mulțumesc foarte mult, domnule Diaz de Mera. Aveți două cartonașe albastre, una din partea colegei Vergia, alta din partea colegei Faion. Le acceptați? Bun, am să dau pentru început colegul uh, cuvântul doamnei Vergia, vă rog. Domnule Diaz de Mera, noi ne știm bine, am lucrat de multe ori împreună și știu că sunteți un jurist foarte bun. Uh, Eh, ce vă rog eu, dacă știți că cele cinci state despre care ați vorbit și-au dat acordul pentru libera, liberalizarea vizelor, indiferent de recunoașterea Kosovo, Kosovului, ce ați spune dacă v-ați, dacă v-ați zice eu asta și ce ați spune ONU și recunoașterii statelor, precum și dreptului de autodeterminare a popoarelor? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Verșia, pentru această întrebare. Și eu am o părere foarte bună despre dumneavoastră și despre munca dumneavoastră. Dar uh, sunteți dezinformat aici. Cele cinci state membre nu și-au dat consimțământul pentru liberalizarea vizelor, fiindcă nu se poate. Nu-și pot da consimțământul, uh, nu pot da liberalizarea vizelor parțială unei provincii care face parte dintr-un stat suveran. Mulțumesc. Paion, prego. Doamna Mulțumesc. Mulțumesc, Augustin. Noi am colaborat foarte mult, de foarte multe ori excelent și ești un jurist foarte bun, dar am și o întrebare. Eu am discutat cu reprezentanții celor cinci state care nu recunosc Kosovo și uh, colega mea are dreptate. Este vorba despre recunoașterea unor documente de călătorie și nu de recunoașterea unui stat. Deci aceste state sunt gata să uh, ajungă la un acord privind liberalizarea vizel, vizelor, să fie de acord cu acest lucru. Dar eh, știți cumva că, vă amintiți că în 2009 am dat liberalizarea vizelor pentru Taiwan în ciuda faptului că Uniunea Europeană nu recunoaște Taiwanul ca stat. Nu există o unanimitate în ceea ce privește această recunoaștere. Senora Fayon. Doamna Fayon. Recuno- vă recun și eu vă apreciez pentru munca dumneavoastră și uh, pentru colaborarea pe care am avut-o mult timp. Dar vă spun asta același lucru ca înainte. Una este înlesnirea documentelor de călătorie și alta este întrebarea cum poți să eliberezi un document de călătorie dacă la nivelul relațiilor internaționale această regiune nu este un stat suveran. Și vă spun din punct de vedere juridic, chiar dacă mai multe țări din uh, comunitatea internațională au recunoscut această țară, regulamentul la care ne referim se referă la Uniunea Europeană, se referă la 28 de state membre din Uniunea Europeană și nu numai și nu la 23. Iată de ce, din punct de vedere juridic, nu ar putea să fie aplicat Uniunea Europeană. Iată de ce se va face uh, recurs uh, în justiție din partea acestor cinci țări care nu, uh, care nu recunosc uh, provincia Kosovo, provincia Serbiei și deci, pentru că nu se aplică acest regulament. Vă mulțumesc. Domnule Mamikins, pe un Are acum cuvântul domnul Mamikins, un minut jumătate. Commissioner, honorable reporter, colegi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Kosovo a fost exclusă uh, din uh, valul de liberalizare a vizelor din ultimul deceniu, pe când celelalte țări din Balcanii de Vest au beneficiat de acest privilegiu. Cu toții ne putem, gând- putem avea o perspectivă diferită asupra istoriei Kosovo, dar nu putem să uh, lăsăm politica uh, să, fie, să stea la baza dezacordurilor noastre. Kosovo mai mult decât alții avea nevoie de liberalizarea vizelor de la începutul discuțiilor la Consiliul de la, Tes- de la Salonic. Uh, Kosovo are nevoie să facă parte din club. Uh, Kosovo ne așteptam să-și respecte cele 95 de criterii și asta a și făcut. Dacă Uniunea Europeană dorește să promoveze principiile justiției și deschiderii cu Kosovo, de ce nu ne ținem de propriile promisiuni? 85% din kosovari sunt pentru statutul de membru al Uniunii Europene și cred că trebuie deja să considerăm Kosovo ca un viitor membru. Nu trebuie să uh, Uh, subminăm rolul uh, țării cele mai uh, pro-europene din Balcanii de Vest. Chiar mi-aș dori să minimizăm această senzație de nedreptate um, pe care o facem Kosovo. De asemenea, aș vrea să laud eforturile și perseverența colegei Fayon uh, pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult! Grazie mille, caro colega! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Are cuvântul acum doamna Tomasici. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Liberalizarea regimului vizelor transmite un semnal clar către cetățenii statelor terțe, acum că UE consideră țara lor ca un partener. Eu cred că ar fi ipocrit să insistăm asupra acestor vize, mai ales din motive politice, când spunem celor din Kosovo că trebuie să îndeplinească anumite criterii, da? Că îndeplinirea criteriilor uh, e importantă pentru noi și cred că este, atunci toate obstacolele ar trebui îndepărtate odată ce se îndeplinesc aceste criterii. Vorbind de Kosovo, vorbind din nou de statutul său internațional. Există state membre care nu recunosc Kosovo. Că vă place sau nu, Kosovo este un stat. E responsabilitatea noastră să devină o țară prosperă și prietenoastră în loc să o sabotăm fiind egoiști și ipocriți. Mulțumesc că aveți un blue card din partea domnului Rubic. Îl acceptați? Aveți un cartonaș albastru încă o dată. Din partea domnului Rubic, îl acceptați? Vă rog. Mulțumesc. Cred că e important să vedem uh, că criteriile pentru ridicarea vizelor sunt îndeplinite și ce înseamnă acest lucru <clears throat> vis-a-vis -vis de departajarea față de dreptul la ședere. Eu cred că aici trebuie făcut o distinție, însă facilitarea vizelor este un instrument important pentru a facilita apropierea de Uniunea Europeană. Mulțumesc. Cred că mm, facem uh, din acest lucru o problemă politică. Există țări unde numărul uh, infractorilor a fost mult mai mare și totuși am procedat la liberalizarea vizelor. Mulțumesc. Care acum cuvântul domnul Selimovic, un minut. Thank you, Mr. President. There is one thing I... Mulțumesc, domnule președinte. lucru nu înțeleg aici, în această discuție. Adesea criticăm țările, unele țări, că nu își respectă obligațiile, că spun una și fac alta. Asta facem și noi acum. Adică, pe bună dreptate facem acest lucru, dar asta facem și noi acum. Și cum se poate așa ceva? Nu înțeleg, pur și simplu. Am impus niște condiții, am niște cerințe pentru Kosovo. Acum, sau și aceste cerințe le-au făcut uh, toate țările, incurând cele cin- inclusiv pardon, cele cinci care nu recunosc Kosovo. Și Kosovo a uh, întocmit aceste criterii. Comisia, în evaluarea sa, a arătat acest lucru. Și noi ce facem acum? Nimic. Asta ne știrbește credibilitatea. Am fi putut să punem orice condiție Kosovului și iată, am impus condițiile, le-au uh, deplinit și acum i-a venit momentul să ne facem și noi datoria. Și rog Consiliul să pună capăt acestui circ și să permită liberalizarea vizelor pentru cetățenii kosovari, fiindcă pur și simplu are suferit credibilitatea Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Taxa Miket, Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Bild. Coudre une blessure ouverte. Dans son... Să coși o rană deschisă. În apelul uh, său pentru liberalizarea uh, vizelor pentru Kosovo, doamna raportor uh, nu se reține de la hiperbole Însă Kosovo pare să găsească o mare plăcere în a se juca cu, fo- cu focul. Uh, ta, uh, ta, taxe vamale de 100% pentru importurile din Serbia sau uh, transformarea forței de securitate kosovare în armate, în armată, în, încălcând drepturile, um, reglementările fundamentale nu mai sunt respectate drept, nu sunt respectate drepturile minorității serbe. sârbe. De exemplu, uh, există acorduri uh, și prevederea ale acordului uh, de la Bruxelles din 2013 care nu sunt respectate. Din provocare în provocare, Kosovo se îndepărtează din ce în ce mai mult de o perspectivă europeană și confirmă că nu a fost nimic altceva decât un stat eșuat în mijlocul continentului. Mulțumesc! Mulțumim! Iar acum are cuvântul domnul Mandel, două minute domnule președinte dragi colegi atunci când pledez pentru liberalizarea vizelor pentru kosovo vorbesc în numele unei majorități a acestui parlament dat fiind faptul că am votat deja liberalizarea vizelor iar acum ține de consiliu să îndeplinească promisiunea uniunii europene care a fost făcută odată ce s-au înaintat criteriile pe care Kosovo au trebuit să le îndeplinească și a făcut-o. Există 16 state în estul Europei și doar 1,8 milioane nu au posibilitatea să călătorească liber dintre aceștia și cei din Kosovo ar trebui să aibă această posibilitate. Sigur, cu toții trebuie să ne luptăm împotriva corupției, în favoarea statului de drept, trebuie să ajutăm aceste țări pentru a crea oportunități pentru locuri de muncă și educație acasă. Nu e vorba aici de a te stabili în altă parte, în Europa sau a găsi un loc de muncă, ci pur și simplu de a călători cu familia, fără cozi uh, pentru obținerea unei vize. Despre asta este vorba și de aceea Parlamentul susține, îi susține pe Kosovar care merită o liberalizare a vizelor. Mulțumesc, domnule Mandel. Are cuvântul domnul Pițula, un minut jumate. Gospodine prețedavajući, plan liberalizat... Mulțumesc, domnule președinte. Liberalizarea vizelor uh, a fost uh, prezentată în 2012, uh, mai târziu decât pentru celelalte țări din regiune. Iar Kosovo a împlinit cele 95 criterii, deja în 2016, și două criterii suplimentare privind statul de drept, care erau cele mai delicate din punct de vedere politic și ratificarea acordului de demarcare cu uh, Muntenegru a fost uh, a avut loc anul trecut, dar asta n-a schimbat nimic. Frustrarea și sentimentul de izolare în rândul kosovarilor uh, sunt în creștere. Iată de ce să nu ne surprindă măsurile unilaterale pe care le introduce Kosovo, cum ar fi tarifele vamale um, privind de importurile sârbești. Astfel decizii nu sunt bune, bineînțeles, dar trebuie să fie înțelese în contextul acestei nemulțumiri generate, generate de situații. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de consecvențe și să-și respecte propriile reguli. Acest subiect nu ar trebui să fie unul de uh, natură politică, ci ar trebui să fie legat de alte procese de negocieri și procese legislative. Resortisanții kosovar trebuie să fie pe picior de egalitate cu uh, cetățenii uh, din celelalte țări din Balcanii Occidentali. Fiindcă asta merită. Mulțumesc! la parola Mulțumesc, stimate coleg. Are cuvântul domnul mi minut jumate, vă rog. Aujourd'hui encore. Domnule președinte, cinci state membre ale Uniunii Europene refuză, pe bună dreptate, să recunoască mm, statutul de stat al Kosovo. Iar uh, asta este numai consecința uh, bombardamentelor uh, barbare suferite de către Serbia. Liberalizarea vizelor pentru mm, rezidenții kosovari um, ar fi o greșeală, la fel ca aderarea la Uniunea Europeană, pe care o respingem cu forță. Vorbiți despre criterii, însă eu văd unul singur, tratamentul inadmisibil al drepturilor, în ceea ce privește drepturile omului din partea guvernului kosovar. Nu avem nevoie în Uniunea Europeană de un uh, pseudo-stat, în plus uh, uh, condus de un sistem mafiot și islamizat uh, care discriminează la nivel instituțional în ceea ce privește serviciile sociale. Ba, chiar există discriminări um, care au ca scop să interzică creștinilor sârbi să își exercite religia aș vrea să spun că abordarea raportoarei nu merge în direcția reconcilierii popoarelor din fosta Iugoslavie, care sunt toate popoare prietene pentru noi. Mulțumesc! Vă mulțumesc, dragi colegi, am să vă rog să vă respectați uh, timpul. 20 de secunde în plus uh, sunt destul de multe. V- nu vreau să vă întrerup, dar uh, o voi face dacă trebuie. Doamna Ward, un minut și jumătate, vă rog. It is high time that a venit momentul ca Uniunea Europeană și în special statele sale membre să uh, își îndeplinească angajamentul de a permite cetățenilor kosovari să călătorească fără vize în Uniunea Europeană. Kosovo este o țară tânără care a făcut eforturi semnificative după violențele etnice cele mai înfricoșătoare pentru a se alinia cerințelor Uniunii Europene în obținerea și a obține liberalizarea vizelor. Și trebuie să spun că nu stau pe picior de egalitate în condițiile în care ucrainienii au obținut rapid această liberalizare pentru că ne-a servit din motive politice, dar este inechitabil pentru kosovari, având contacte cu oameni din Kosovo, în special cu femei, uh, ONG-uri și întreprinderi, am constatat că ei aspiră să devină partea proiectului european. Prin blocarea liberalizării vizelor, Consiliul transmite mesajul greșit. Mulți tineri kosovari sunt dezamăgiți și se mm, simt um, lăsați în urmă de Uniunea Europeană și o parte importantă a proiectului de pace se năruie astfel și noi trebuie să facem parte din acest proiect de pace. Față de către cine se vor îndrepta. Um, eu condamn limbajul folosit de anumite rodopătați în această seară. În uh, circumscripția mea electorale, există cetățeni din uh, Kosovo, există chiar un parc care poartă denumirea de proiectul de pace și dacă uh, și nu ar trebui să închidem ușa pentru acești uh, oameni, ușa Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Ward, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Soșnier, să-l acceptați? refuz să dezbat cu misogini și rasiști uh, din acest parlament, deci refuz cartonașul acesta albastru. Chiamă regulamentul. Ce o richiamă regulamentul da de partea... Mm, o intervenție de procedură din partea domnului Soșnierț. Vă rog. Ja chciałem tylko prosić o zbadanie zgodności. Tutaj pani Ward ostatnio popierała sankcje wobec mnie, więc ja chciałbym poprosić o... Aż wreszcie să se ancheteze dacă este permis să uh, te adresezi astfel uh, unui alt membru al Parlamentului European. al oficiului de președinte. Mulțumesc, domnule Soșnier, am să transmit biroului președinției um, ceea ce ne-ați semnalat. Ajungem la procedura intervențiilor uh, spontane, unde am primit o unică solicitare de intervenție, doamna Suiță. Mulțumesc, sunt de acord cu cei care spun că a venit vremea să permitem liberalizarea vizelor pentru Kosovo. E păcat că unii deputați vorbesc despre Kosovo, se referă la Kosovo ca fiind o regiune. Este un stat recunoscut și e păcat că din cauza unor motive politice interne ei resping această idee, dar Kosovo a întrunit criteriile impuse și cele legate de frontieră și și, și cele legate de corupție, de combaterea corupției. Această ședință este percepută ca presiune asupra unor state din Consiliu pentru a liberaliza regimul zilor, vizelor din consili, de la Consiliu. Cred că este important să se poată, să poată călători cetățenii kosovari în alte țări europene. Parlamentul European sprijină această idee și Comisia Europeană este nevoie să punem presiune asupra Consiliului European pentru ca cetățenii din Kosovo să poată călători liber. Mulțumesc, dragi colegi. Vă reamintesc că nu pot fi solicitări cu cartonaș albastru în cursul intervențiilor spontane. Dau acum cuvântul domnului comisar Avramopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de interesantă. Mă bucur că Parlamentul European recunoaște importanța uh, de a face progrese în acest dosar. După cum am spus uh, mai uh, devreme, nu e vorba numai de a fi de, de a da dovadă de corectitudine față de Kosovo, autoritățile kosovare și față de um, populația kosovară. E vorba și despre stabilitate și securitate în această regiune nu putem ignora imaginea de ansamblu, miza și perspectiva europeană pentru întreaga regiune. Adăug, aducându-i pe toți mai aproape uh, unii de alții, putem să asigurăm o cooperare mai bună. Nu poți să tot uh, îndepărtezi sau să tot muți uh, linia de final, linia de finish. Kosovo și cetățenii săi pro-europeni ar putea, dacă continuăm să facem asta, să ne întoarcă spatele și să, încearcă, să înceapă să o ia în cealaltă direcție. Regret că nu a fost posibil să se găsească un acord în acest mandat. Sper că se va încheia în următorul mandat acest dosar cât se poate de rapid. Mulțumesc! Sario. Mulțumesc, domnule comisar. Are acum din nou cuvântul raportoarea noastră, doamna Fayon. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru susținerea față de acest proiect. Mulțumesc raportorului umbră, tuturor colegilor și mulțumesc și comisiei pentru liberalizarea vizelor, recunoașterea statalității nu este necesară. E nevoie doar de recunoașterea documentelor de călătorie. Radicalizarea în creștere nu are nicio legătură cu călătoria în scopuri turistice, dar da, radicalizarea în creștere poate fi rezultatul uh, al creșterii izolării și a faptului că Uniunea Europeană nu și-a respectat promisiunile. Încă o dată, Kosovo a respectat toate condițiile impuse de Comisia Europeană, chiar mai mult decât celelalte țări din Balcanii Occidentali. <clears throat> Comisia a recunoscut acest lucru, Parlamentul a recunoscut acest lucru și dacă spuneți astăzi că Kosovo nu îndeplinește condițiile, mințiți, vă comportați responsabil. Fac apel la guvernele Uniunii Europene să respecte tratatele, să ia o decizie pe, pe liberalizarea vizelor pentru Kosovo cu uh, majoritate mâine și să întrerupem, să punem capăt acestui joc. Mâine vom vota această rezoluție de liberalizare, care nu va fi un vot final. Însă este important să arătăm cu degetul guvernele din Uniunea Europeană, să spunem că noi, Parlamentul European, suntem pregătiți, noi ne respectăm promisiunile acum, ține de voi să arătați că vă respectați promisiunile, că vă îngrijiți de tineri uh, și de viitorul lor într-o țară de mult prea timp, mult prea mult timp izolată. Mulțumesc, stomat uh, Stimată colegă, dezbaterea a sfârșit și votul va avea loc mâine. Pe ordinea de zi figurează raportul domnului Manca, estimarea veniturilor și cheltuielor pentru exercițiul financiar 2020, secțiunea 1, Parlamentul European. Serviciile îmi semnalează că în momentul de față nu este prezent raportorul nostru, domnul Manca, și prin urmare dau cuvântul domnului Rubic din partea PPE, 3 minute. Vă rog, aveți cuvântul. <laughs> <laughs> Domnul Manca este primul, dar încă nu a sosit. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult că dezbatem astăzi uh, bugetul uh, Parlamentului European. Uh, sunt multe elemente nesigure pentru că Brexitul nu este clarificat, nu știm ce se va întâmpla în următoarele 48 de ore în acest sens, însă noi pornim de la premisa că bugetul nostru trebuie să fie uh, pregătit pentru un Brexit haotic, uh, un uh, Brexit fără acord, uh, dar și pentru situația în care Britanica rămâne în Parlamentul European, ceea ce ar fi opțiunea preferată de noi. împreună cu biroul parla- am negociat cu uh, parla- biroul Parlamentului, am insistat asupra unor Uh, economii, am redus bugetul cu 18 milioane, am ajuns la un acord cu secretarul general și tocmai de aceea cred că este important ca în primul rând în campania electorală ce urmează să combatem știrile false. Iar aici uh, Parlamentul European cu Science Media Hub a găsit un nou grup care să poată fi activ din acest punct de vedere. Ne dorim fapte, argumente bune uh, și uh, o mm, și deciziile uh, Parlamentului trebuie să uh, fie, o ba, să fie baza pentru o raportare transparentă. Statutul deputaților, de asemenea, trebuie să fie respectat avem uh, uh, fondul de pensii voluntar și aici cred că trebuie respectat dreptul de a beneficia de ceea ce a fost uh, adoptat prin legislație. Eu personal nu pot să mă împrietenesc sau să mă apropii de decizia biroului de a acționa în mod contrar. Însă, de asemenea, indemnizația generală cred că trebuie să fie în continuare o sumă forfetară. Cred că este important pentru deputați să nu se sufoce în hârțogăraie. Oricum avem prea multă birocrație. În plus, ă, asta ar necesita prea mult ă, personal. Ă, sumele forfetare au scopul de a simplifica, de a facilita lucrurile și, uh, bineînțeles, cred că uh, fiecare deputat trebuie să de, poată decide, în mod responsabil, bineînțeles, cum își cheltuie fondurile alocate. Bineînțeles, acum, dacă Brexitul va fi fără uh, acord, e vorba de 6,1% din deputați, ceea ce înseamnă că din toamnă se vor aplica modificările. Una dintre probleme este și decalajul între um, salarii uh, bazate pe gen. Asistenții sunt plătiți pe baze diferite. Cu toții lucrează cu seriozitate și bine și cred că au dreptul să primească același salariu. Iar aici Parlamentul European ar trebui să fie un exemplu. De asemenea, cred că serviciul medical în domeniul hărțuirii ar trebui să joace un rol esențial, iar stagiarii în viitor ar trebui să primească o remunerație adecvată, ceea ce uh, trebuie fi, să fie uh, luat în considerare și în uh, indemnizația pentru secretariat. Acum, misiuni, misiunile uh, uneori uh, sunt uh, gestionate în mod foarte generos. Deputații trebuie să poată decide pe cine vor să ia cu ei în aceste emisiuni. și cred că astfel am reușit să economisim cât se poate de multe costuri. Thank you. Um, and now... Mulțumesc. Acum, timp de șase minute, raportorul, domnul Manca. Yes doamnă președintă mulțumesc uh, doamnă președintă pentru flexibilitatea dumneavoastră. dragi colegi când uh, alcătuim bugetul Uniunii Europene, trebuie să ne concentrăm pe principala misiune a acestei instituții și să folosim resursele în mod optim pentru a îmbunătăți activitatea legislativă. Ce nu are legătură cu misiunea noastră trebuie să fie exclus din buget în mare măsură. Acum 10 ani, fix 10 ani, am fost raportor general pentru bugetul tuturor instituțiilor europene și iată se întâmplă din nou acest lucru. Atunci, capacitățile de traducere nu au putut fi, fi utilizate în mod eficient din cauza proastei planificări și proastei comunicări. Iar instituția care trebuia să facă uh, traducere, departamentul de traducere, nu s-a asigurat din timp de faptul că există suficientă capacitate intern pentru traducere. Iar uh, astfel, uh, la, doar la traducere am putut să economisim 10 milioane de euro anual. Uh, iar de atunci lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult în acest domeniu, dar chiar și acum trebuie să vedem uh, cum funcționează colaborarea între instituții. Capacitățile nefolosite trebuie să, pune, să fie puse la dispoziția celorlalte, celorlalte instituții, fiindcă se pot face economii. Dragi colegi, împreună cu toții dorim să avem mai multă creștere, mai multă ocupare a forței de muncă și un nivel de trai sporit al cetățenilor. Dar uneori noi ne punem bețe în roate, noi înșiși ne punem bețe în roate. Foarte mulți par, asistenți parlamentari încă mai uh, redactau uh, întrebări orale la comisie pentru deputații lor uh, în loc să-și facă activitatea lor principală. De ce? Fiindcă activitatea uh, parlamentarilor era evaluată și ei păreau activi, iar uh, numărul întrebărilor către comisie era uriaș. Și peste 100 de, de, de persoane la comisie și la parlament se ocupau de aceste întrebări Uh, iar costul era de 13 milioane de euro anual. Din păcate, constat că de cele mai multe ori răspunsul nu este foarte important pentru autorul întrebării. Nu trebuie să ne mire, deci, că comisia consideră că unele întrebări sunt uh, inutile și sunt făcute doar de ochii lumii și uneori se subestimează uh, răspunsul. Chiar dacă întrebarea este sinceră, nu se răspunde cu deplină răspundere, iar în trei ani am reușit să reducem numărul de întrebări adresate comisiei de la 9.000 de întrebări anual cu 9.000 de întrebări actual, cu 7 milioane, și avem, am economisit 7 milioane de euro anual. Și vreau să mulțumesc că uh, membrilor Comisiei pentru Bugete, care cu o majoritate covârșitoare au sprijinit luni propunerea de a pune capăt procesului explicațiilor uh, de vot orale. Înseamnă 2 milioane de euro economia anuală. Interpreții nu vor mai trebui să uh, interpreteze în toate limbile intervenții care nu sunt destinate decât uh, alegătorilor din țara respectivă. Deci, noi pe avem acum alte canale, canale pentru a explica uh, alegătorilor de ce și cum am votat. Asta va reduce sarcina administrativă. Vrem să reducem și uh, cheltuielile de călătorie ale funcționarilor uh, între Bruxelles și Strasbourg, folosind mai mult videoconferințele. Și împreună cu biroul Parlamentului European, uh, ne ocupăm și de alte probleme, cum ar fi um, asistenții uh, acreditați care uh, lucrează, care, care, care le lipsesc doar câteva zile sau săptămâni pentru a avea drepturile sociale sau dreptul la pensie. Vrem ca cheltuielile uh, de diurnă să fie acoperite pentru asistenți când fac stagii în Parlamentul European și uh, pot exista cazuri de hărțuire sexuală sau psihică care traumatizează victimele. Nu putem să nu avem un mediator și un psiholog. Deci mă bucur foarte mult că azi am ajuns la un acord și privind acest lucru. Mult timp am uh, încercat să simplificăm procedura de aprobare a bugetului Parlamentului European și aproape că ne-am atins scopul. Sper că următorii deputați, în următorul mandat, uh, vor continua această activitate, fiindcă asta va economisi timp, uh, efective și resurse. Bugetul a fost, uh, s-a bazat, s-a bazat pe uh, ieși pe ieșirea organizată a Marii Britaniei. Dacă nu s-ar întâmpla acest lucru, atunci bugetul ar trebui să fie adaptat parcursul procedurii bugetare. Știm la ora actuală că cetățenii britanici au hotărât, uh, au luat această hotărâre la referendum pe baza unor uh, unei dezinformări. Iată de ce trebuie să putem explica cetățenilor proiectul european cu aspectele sale pozitive și cu reușitele sale. Iar o modalitate este să apropiem Uniunea Europeană de, cetățenii, de cetățeni. Am, uh, avem uh, instalații, construc, uh, expoziții în parlamentari, par, parlamentariumurile mobile care explică activitatea Parlamentului European și pune accent pe rezultate concrete. Iar acest lucru uh, este, un, uh, este foarte important, mai ales pentru tine, pentru elevi. Și vreau să mulțumesc raportorilor din umbră de la toate grupurile politice. Am uh, căutat și am găsit până la urmă cele mai bune soluții. Vreau să mulțumesc și colaboratorilor mei și consilierilor mei. Iar acum, în perioadă preelectorală, nu am avut mult timp la dispoziție, dar am lucrat până noaptea târziu și chiar în weekend toți colaboratorii mei au, s-au oferit voluntari și au lucrat din greu și unii, chiar dacă știu că nu vor mai reveni la Parlamentul European după alegerile din mai și le mulțumesc din inimă, sunt uh, niște oameni extraordinari care își vor găsi calea în viață după 15 ani în Parlamentul European. Iată, prezint acum ultimul meu raport și intervin pentru ultima oară în plenară. A fost o onoare pentru mine să uh, clădesc o Europa mai bună alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și dumneavoastră, mulțumim și vă urim toate cele bune. Acum are cuvântul doamna Cardia Zabal Rubial timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit și eu pe domnul Manca pentru uh, activitatea pe care a făcut-o pentru a se aproba acest raport în timp util și pentru cei 15 ani uh, de activitate în Parlamentul European și dat, fiindcă, iată, se termină acest mandat, cred că putem să uh, facem uh, un bilanț al mandatului. În acești 5 ani s-a avut s-a făcut o gestiune prudentă uh, și um, um, majorările au fost uh, adaptate inflației, dar, uh, dar limitate. Am îmbunătățit securitatea, am luptat împotriva știrilor false și ne-am adaptat la posibilitatea de a avea o Uniune Europeană cu 27 de state membre. Și când vorbim despre buget, vorbim despre un buget de administrație al cărui obiectiv este să folosească în mod, să folosească în mod eficient resursele disponibile pentru a-și atinge obiectivul final și anume a legifera. Iar o instituție care dorește să legifereze uh, trebuie să, să legifereze în afară, trebuie să-și facă ordine în ograda sa. Și am făcut acest lucru în 2013 la Intergrupul pentru Tineret. Am pus uh, în mișcare campania prin care ceream Parlamentul European să plătească un salariu uh, decent bursarilor. Am, observat, am obținut acest lucru, dar a durat 5 ani și trebuie să fim un exemplu și în ceea ce privește lupta împotriva hărțuirii sexuale la muncă. Și mai avem cale lungă de bătut aici, dar datorită mișcării #MeToo care a avut loc și în Parlamentul European și eforturilor unor deputați și deputate s-au pus pe masa discuției, s-au adus în discuție o serie de măsuri pentru a fi vârf de lance în ceea ce privește egalitatea între sexe. Și dacă vorbim despre acest lucru, nu se poate ca în Parlamentul European să fim uh, obligați să alegem între dreptul la vot și dreptul de a uh, ne bucura de concediu de maternitate sau paternitate și rugăm uh, biroul să pună în aplicare imediat un sistem care să permită votul la distanță. Și, în final, Uh, va ajunge și Parlamentul European în secolul 25. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Unu și, un minut și jumătate, domnul Cușmiuc. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să <clears throat> contribui în această dezbatere cu privire la proiectul de buget pentru Parlament în numele ECR, amintind că este vorba de anul în care se discută și CFM-ul și de aceea reamintesc că trebuie să luăm decizii în condițiile unei bune gestiuni financiare și mă liniștește în acest context faptul creșterii ven- cheltuielilor bugetare în condiții de inflație redusă, până la o concurență sumai de 2 milioane de euro. Și de asemenea extinderea activităților diplomatice în anumite țări, precum Indonezia sau India. Mă bucur că uh, această cameră a um, făcut o subliniere legată de respectarea drepturilor sociale a asistenților acreditați. Asta include și dreptul la pensie după două mandate și participarea la Uh, fondul de pensii voluntar ar trebui verificat, asta și în condițiile noutăților prezentate de birou. Mulțumesc, domnule Iatemachi. Näyttää rahan käytössä esimerkkiä. Jos me... Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul European ar trebui să dea un exemplu. Când solicităm altora să facă economii, trebuie să facem și noi același lucru. Din păcate, Însă, în momentul de față, nu facem asta. Nivelul bugetului este prea ridicat, chiar dacă s-au făcut uh, reduceri. Avem nevoie mai ales de transparență și avem nevoie de economii. În plus, un alt subiect important este politica imobiliară a Parlamentului și ea nu trebuie să fie finanțată din alte uh, rubrici. Um, se uh, alocă buget prea mare pentru anumite um, rubrici apoi se iau banii uh, în plus de acolo pentru politica imobiliară. Dacă este nevoie de bani pentru politica imobiliară, trebuie să se uh, aloce prin procedura obișnuită. Încă un lucru, costurile de personal. Aceste costuri se ridică la aproximativ 6%. Asta are de a face și cu indexarea. Însă 6% este foarte mult. Însă se pare că uh, au fost incluse și noi posturi. Însă deciziile cu privire la aceste posturi nu au fost luate în mod transparent. La final, aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnului Manca. A fost o cooperare foarte plăcută cu raportorul și cu ceilalți uh, raportori din umbră și aș vrea să spun că pentru mine va fi probabil ultimul discurs um, în plen pentru că nu, voi, nu, mă voi, nu mă voi prezenta din nou la următoarele alegeri. Însă economii și deschidere, pentru că altfel viitorul nu sună bine. Thank you and we of course wish you well for the... Mulțumim și vă urăm mult succes în viitor. Aș dori să îi dau cuvântul acum pentru un minut și jumătate doamnei Trüppel. Um, Bună seara, doamna președinte, dragi colegi, dragi colegi. Am să încep cu colega Iete Mechi și voi continua. Și pentru noi, transparența și dorința de a face economii sunt importante atunci când este vorba despre bugetul Parlamentului. În general, să considerăm că trebuie totuși să avem un buget cu care Parlamentul să poată lucra bine, pentru că vrem să lucrăm bine și în acest sens avem nevoie de resursele necesare. Până acum, procentul a reușit, a vrut să respecte această promisiune de a veni doar cu 2%, și să um, cheltuie banii, de fapt, pentru programe bune pentru cetățenii europeni. Totuși, și noi trebuie să putem lucra așa cum se cuvine și trebuie să existe și un echilibru intern între interesele grupurilor, noi ca deputați, dar și administrație. Pentru că dacă există prea multe tensiuni în acest sistem, ajungem la supărări. Însă Cred și eu că, cu toate ambițiile Parlamentului, am putea ca în cazul uh, traducerilor, și asta nu are legătură să nu împotriva traducătorilor, ar uh, putea fi făcute economii, mai ales că nu e nevoie de versiunile acelea lingvistice. La fel și în cazul deplasărilor s-ar putea reduce poate numărul de participanți. Și de asemenea călătorii la clasa business nici astea nu trebuie să existe, mai ales pe segmente de călătorie scurtă. Deci mai există potențial de economisiri. Mulțumesc, domnul Vigas nu este în cameră. Trec la domnul Vali un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că democrația pe bună dreptate costă. Problema însă nu costurile generate de democrație, ci risipa generată de um, democrație și în acești ani am um, arătat uh, numeroase astfel de cazuri, începând cu fondurile de care beneficiază și partidele europene. 63 de milioane de euro în întreaga Uh, legislatură, deci 360 de milioane de euro acordate partidelor și în total bugetul trecele de la 1,5 uh, și așa mai departe miliarde la peste 2 miliarde. Vă dați seama că e dificil să duci o campanie electorală față de cetățeni spunând că se fac economii în condițiile în care uh, bugetul crește și chiar cu eventual 50 de deputați mai puțin, datorită Brexitului, Parlamentul își sporește cheltuielile. În această privință nu cred că există viitor pentru acest Parlament. Domnul Ellison, două minute. Voorzitter, dank u. Vandaag spreken wij over de... Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi vorbim despre cheltuieli și uh, venitul Parlamentului European pentru bugetul 2000, pentru anul 2020, iar uh, bugetul uh, a crescut uh, cu 4%, 10 de milioane de euro în plus, iar acești bani sunt folosiți pentru îndoctrinarea cetățenilor europeni, vorbim despre valori europene și conștiința europeană. Tot felul de instalații mobile se pun la punct în statele membre. Iar acestea sunt uh, costisitoare și nu au ca scop decât spălarea pe creier a cetățenilor europeni. Bineînțeles, vorbim despre cea mai mare uh, primejde la adresa valorilor europene. Domnule președinte, sosirea migranților din țările musulmane are consecințe groaznice, fiindcă islamul nu este compatibil cu valorile noastre occidentale. Combaterea islamismului trebuie să fie pe uh, ordinea de zi a tuturor țărilor. Acum uh, vorbim despre planuri bugetare, vorbim despre ocazii ratate de a face economii în, la cheltuielile Parlamentului European Sa și, nici, și salariile uh, deputaților nu sunt uh, reduse. De ce nu se reduc salariile? De ce nu se reduc uh, remunerațiile generale cu, uh, cu un sistem uh, și nu de ce nu este înlocuit cu un sistem care uh, să nu fie atât de susceptibil fraudei sau sistemul pensiilor, de ce nu se reformează Parlamentul, să are grijă de el atât de bine încât uh, are nevoie de mai mulți angajați, din ce în ce mai mulți angajați angajați care vor mai călători uh, vor călători și mai mult în Africa și în Asia. E o nebunie, pur și simplu. Domnule președinte, urmează alegerile și a venit vremea ca cetățenii europeni să pedepsească elitele europene. A venit vremea schimbării și trebuie să curățăm uh, ograda Mulțumesc, domnule Fernandez, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să vă felicit uh, și vreau să felicit și pe raportor pentru activitatea sa în Parlamentul European și uh, aș dori să... și să faci bugetul Parlamentului European nu este ușor și cu atât mai puțin într-un an electoral când amendamente care nici măcar n-ar trebui să fie votate, fiindcă sunt ilegale, uh, să-și uh, facă apariția, deci vreau să felicit încă o dată pe domnul raportor, pe domnul Manca și uh, pe toți raportorii din umbră care au participat și participă în continuare la acest proiect. Partidul Popular European a sprijinit întotdeauna rigoarea și transparența, dar uh, în același timp și mijloacele necesare, suficiente pentru obiectivul de excelență legislativă. Și avem o legislație proastă, care aduce cu sine cost. Avem o legislație proastă, costurile sunt uriașe pentru cetățenii europeni. Iar noi am făcut uh, o treabă extraordinară în Parlamentul European care necesită calitatea serviciilor, dar uh, și calitatea funcționarilor de din. Și avem aceste servicii de mare calitate și funcționarii la fel sunt uh, excelenți. Iar obiectivul nostru de a reduce la maxim cheltuielile nu poate să meargă mână în mână cu alte principii, cum ar fi principiul multilingvismului. Deci trebuie ca fiecare să își poată vorbi limba maternă în Parlamentul European. Trebuie să avem traducere. Este limpede că se pot face economii în acest domeniu, așa cum am făcut-o până acum, bineînțeles, dar fără să se aducă atingerea acestui principiu, principiul multilingvismului. Și apoi este limpede că um, a avea un uh, parlamentar, o Casa Europei, sau reprezentanți ale Parlamentului în fiecare stat membru, aduce cu sine costuri. Dar așa facem, dar în, ac- în acest fel uh, facem cunoscut activitatea noastră, dar și istoria Uniunii Europene și valorile noastre și vom încerca să menținem echilibru între rigoare, transparență și uh, mijloacele, resursele necesare, minime, pentru a atinge obiectivele, obiectivele noastre de excelență legislativă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Howard, două minute. Thank you. Uh... Mulțumesc, domnul președinte. Și mulțumesc lui, Vladim lui Vladimir Manca pentru munca în calitate de raportor la acest dosar, dar uh, și Mulțumesc, îi mulțumesc lui Vladimir pentru că a fost un bun coleg și vecin în Comisia pentru Buget. Aș dori să mă refer la aliniatul 31, care vorbește despre asistenții parlamentari acreditați, car, ă, cărora le lipsesc câteva zile să ajungă la 10 ani de activitate din cauza modului în care funcționează ciclul parlamentar. Sper că se va putea adresa și aborda această problemă și sper că vor avea astfel dreptul uh, la pensie um, în viitor. Uh, stagiarii nu trebuie să lucreze gratuit și um, trebuie abordat aceast, acest lucru și uh, de asemenea cred că toată lumea trebuie să poată lucra fără să fie hărțuit um, și facem progrese și aici. Mulți ne spun că Parlamentul e scump dar dacă ne uităm la Casa Reprezentanților din Statele Unite, um, suntem la un nivel comparabil. Suntem un continent mare, 500 de milioane de cetățeni. Democrația are o valoare și dacă um, această valoare nu merită 4 euro pe cetățean pe an, atunci avem probleme și trebuie să apărăm asta trebuie să facem uh, progrese și am, pentru asta am putea să eliminăm al doilea sediu și dacă Macron este serios, domnul Macron este serios, atunci ar trebui să ne ajută să facem asta. Uh, un lucru este cheie, uh, de asemenea, ca, un parla, ca Parlamentul să continue să fie multilingv fiecare deputat trebuie să aibă posibilitatea să se, adresează tutur, să se adreseze tuturor din această sală. Tocmai de aceea eu sunt împotriva eliminării traducerilor uh, de la, pentru orice fel de element al activității noastre. Cred că um, nu trebuie să punem pe locul întâi finanțele și apoi uh, opera, modul de operare al Parlamentului și funcționarea sa. Mulțumesc, domnul Depre. Două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În ciuda calității uh, rapor muncii raportorului uh, nostru, pe care îl felicit, uh, nu vă uh, ascund perplexitatea mea și surprinderea mea între, a, referitoare la acordul între Comisia de Bugete și Birou. Uh, Iau notă de reducerea de 18 milioane de euro obținută de Comisia de Buget față de propunerea inițială a secretarului general în fața biroului. Personal, consider că această reducere este insuficientă. Procentajul bugetului Parlamentului European, ținând cont de circunstanțe excepționale, uh, Uh, și așa mai departe, să se alinieze la rata de inflație. Însă văd că creditele pentru remunerarea personalului au crescut cu 6% anul viitor. Mă întreb, da, când văd asta, cum sunt um, uh, cum este evaluată inflația sau dacă nu ni se ascunde ceva privind această creștere. Mai am alte două motive de a fi neliniștit. În primul rând că Parlamentul dorește să-și mărească prezența diplomatică într-o serie întreagă de țări, de exemplu în Indonezia și în Etiopia. Și știind că avem deja ambasade ale țărilor Uniunii Europene în aceste țări și că există și o reprezentare destul de costisitoare a Serviciului European de Acțiune Externă, mi este foarte greu să-mi închipui care ar fi plus valoarea deschiderii unor reprezentanți ale Parlamentului în aceste țări. Și în plus nu sunt deloc uh, entuziast, deosebire de colegul Manca, când aud că centrele de experiență europene ar trebui să fie multiplicate, acele uh, mini-parlamentarium uh, pe care dorim să le deschidem în statele UE. Este imperativ și recunosc acest lucru să creăm niște mecanisme performante pentru a informa pe cetățeni în legătură cu ce face Parlamentul European și care sunt prioritățile pe care le apără, dar aș prefera să investim în oameni și nu în clădiri, în beton, în cărămii, să investim în jurnaliști. Și eu cred că ei vor fi mai, mult mai utili decât dacă tot cumpărăm clădiri. Domnul Taran, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca de obicei, uh, uh, la Comisia de Bugete, de obicei sunt de acord cu ceea ce spune domnul Depre. Cu, un singur, uh, cu o singură adăugire după ce îi voi mulțumi domnului Manca pentru raport, pentru că știu uh, cât de dificil este să obții un uh, Uh, compromis cu um, Comisia Bugete uh, și cu toți ceilalți actori implicați. Felicitări! Însă, mai multe posturi la grupurile politice. Exact ce s-a întâmplat când eram și eu raportor. Noi vroiam 76 uh, de posturi în plus la grupurile politice și printr-o manevră uh, Uh, calculată de ultim moment, uh, au reușit. Însă este ceea ce a și uh, condus la toate aceste mișcări de Brexit urbaniste și de veste galbene. Haideți, dragi colegi, să limităm acest apetit pentru că alt, pentru cheltuieli, pentru că altfel nu ne vom ridica la înălțimea așteptărilor față de uh, Uh, Parlamentul European și vom fi reținuți în istorie ca niște mediocri. Mulțumesc, domnul Arnott, două minute. Vă mulțumesc, doamna președintă. Această dezbatere nu ar trebui să mă preocupă datorită Brexitului, însă, din păcate, mă preocupă această dezbatere pentru că, într-un fel sau altul, Regatul Unit va contribui în continuare la bugetul Parlamentului, doar la bugetul Parlamentului European cu mai mult de 2 milioane de euro și este minunat să vedem că la aliniatul 21 se cere uh, să nu se mai uh, să se renunțe la călătoritul între Bruxelles și uh, Strasburg, însă din păcate acest lucru nu se va întâmpla și în mod uh, repetat nu se va schimba uh, situația pentru că Parlamentul European nu are competențele necesare pentru a stabili uh, sediul. Uh,